fi de stat și de guvern, care nu întotdeauna a fost la înălțimea răspunderilor lor istorice, să țină cont de acest raport. Mulțumesc, domnule Peio. și vom vota uh, în această dimineață după următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul domnului Chirilo privind uh, necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru cazul de Sud. Și are cuvântul pentru 4 minute domnul raportor, domnul Chirilov. Mr. President, dear Commissioner... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Fiule, dragi colegi, vreau să mulțumesc raportorului din umbră și tuturor celor care m-au ajutat la redactarea acestui raport care arată cât de importantă este o strategie pentru Caucazul de Sud. România și Bulgaria au o frontieră maritimă cu țările din Caucazul de Sud, dar acesta nu este singurul argument care pledează în favoarea unei strategii pentru țările din regiune principalele obiective ale Uniunii ar trebui să fie participarea afectivă efectivă în această regiune pentru a ajuta țări precum Armenia și Azerbaijan și Georgia să trăiască într-un climat de pace și un climat stabil și să își rezolve conflictele înghețate. Și de aceea trebuie să profităm de toate instrumentele și mai ales de cel mai recent parteneriatul estic. Trebuie să mărim cooperarea intraregională, trebuie să eliberăm regimul de vize și trebuie să creăm zone de liber schimb. Bineînțeles că sunt niște procese pe termen lung și e nevoie de eforturi din partea tuturor părților interesate. Iar aceste țări trebuie să continue pe drumul democrației, trebuie să adopte statutul de drept, um, pluripartismul, să apere drepturile omului, pentru că numai astfel își vor uh, putea garanta relații foarte bune cu Uniunea Europeană și pot să vor putea beneficia de asistența noastră. Condiționalitatea politică care face parte din parteneriatul estic este, cred, așadar foarte binevenită. De asemenea, trebuie să ne gândim la alte puncte uh, foarte importante, precum um, coridoarele strategice pentru sursele de energie în Marea Baltică și în Marea Caspică. De asemenea, faptul că avem nevoie de colaborarea cu aceste țări care sunt uh, furnizori importanți pentru uh, Nabucco și South Stream dar conflictele înghețate, conflictele nesoluționate din Nagorno-Karabakh, din Osetia și Abhazia de Sud sunt o mare umbră care planează asupra progresului și viitorului în această regiune. În urma războiului din anul 2008 din Georgia, Uniunea Europeană și-a dat seama că trebuia să joace un rol mai important în regiune, mai ales pentru prevenirea conflictelor și pentru ajutorul acordat în uh, perioada postbelică. E bine că există această politică proactivă europeană acum și că ea este mult mai uh, um, dinamică și este simțită în mod concret în regiune, dar simpla um, misiune de monitorizare nu este suficientă. Avem nevoie de niște măsuri de politică externă mult mai active. Medierea Uniunii Europene a fost acceptată de toate părțile implicate în conflict. Nu este o prezență uh, divergentă. Și de aceea ar fi bine să inițiem proiecte de reconciliere, să existe proiecte care implică oamenii și să găsim soluții la toate aceste conflicte. De asemenea, tot pentru soluționarea conflictelor trebuie să ne gândim la situația persoanelor strămutate intern, care nu s-au putut întoarce la casele lor și care reprezintă o problemă majoră. Ar fi bine să existe o atmosferă de toleranță în regiunea din Caucazul de Sud și să învățăm din experiențele trecutului și să îi învățăm pe oamenii din regiune că pot să trăiască împreună. Pentru că dintotdeauna între țările din această regiune au existat relații de încredere reciprocă. Trebuie să cerem liderilor să-și schimbe mentalitatea și trebuie ca toții să sprijine inițiativele pașnice, nu să uh, cedeze tentației de a răspunde tot timpul amenințărilor în mod violent. Vă mulțumesc, domnule Kirilov. Acum are cuvântul domnul Fiule. Uh, domnule președinte, stimați deputați, dragi prieteni, Mă bucur să pot participa la acest schimb de vederi cu Parlamentul European cu privire la uh, Uniunea Europeană în legătură cu Armenia, Azerbaijan și Georgia, cele trei țări care fac parte din Caucazul de Sud. Am avut deja o dezbatere foarte bună cu privire la Caucazul de Sud cu membrii Comisiei AFET în 28 aprilie, imediat după vizita mea în această regiune. Aș dori să salut acest raport. El este o contribuție foarte importantă la reflexia în legătură cu felul în care Uniunea Europeană poate să, constru- să construiască o legătură mai puternică și mai vastă cu aceste trei țări. Trebuie să re- reamintesc că avem un cadru solid de angajament uh, în cadrul politicii europene de vecinătate și prin parteneriatul răsăritean care a fost lansat anul trecut. Primul instrument reprezintă una dintre prioritățile cu numărul 1 ale Uniunii Europene pentru relațiile sale externe. O implementare uh, de succes a uh, celui de-al doilea instrument va, va uh, întări relația, relațiile noastre pe baza unor valori împărtășite. Aș dori să subliniez două aspecte importante. Săptămâna trecută, Comisia și-a uh, publicat al treilea raport de progres pentru aceste țări din Caucazul de Sud. Planul de acțiune cu privire la planurile naționale de programare și implementarea lor la nivel național reprezintă o condiție sine qua non pentru condițiile uh, pentru reformele economice și politice uh, uh, din aceste țări. De această dată am ales o evaluare la 5 ani a politicii europene de vecinătate, pentru că dorim să folosim finanțarea ca bază pentru o consultare extensivă cu statele membre. Și cu dumneavoastră, Parlamentul European, și cu toți ceilalți parteneri din politica europeană de vecinătate, din vecinătate, pentru a obține reacțiile dumneavoastră. Dorim să aflăm dacă avem instrumentele potrivite, instrumentele adecvate și, de asemenea, dacă fondurile sunt alocate în mod adecvat și, de asemenea, să intensificăm uh, eforturile noastre și dacă ele merg în direcția pozitivă. Rezultatele vor fi prezentate în concluziile pachetului de anul uh, viitor, iar scopul lor este ca politica noastră să fie mai coerentă și să încercăm să ajungem un uh, grad mai ridicat de responsabilitate uh, de către ne, uh, vecinii noștri. Va fi foarte important să pledăm cauza pentru o finanțare adecvată pentru urmă, din următoarele perspective financiare. Un al doilea aspect foarte important este autorizația obținută din partea Consiliului săptămâna trecută, odată cu lansarea negocierilor cu privire la acordul de asociere cu Armenia, Azerbaijan și Georgia. Opțiunea unei, uh, uh, unei directive de negociere arată că uh, angajamentul Uniunii Europene față de aceste țări din uh, Caucazul de Sud este foarte puternic pe baza unor valori împărtășite, printre care democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului. Comisia se pregătește pentru lansarea unor astfel de negocieri care vor avea loc, sperăm noi, în următoarele luni. Aceste două zone importante ne arată cu fermitate că Uniunea Europeană are deja o strategie cuprinzătoare și foarte bine configurată pentru aceste țări. Noi încercăm să uh, optimizăm potențialul acestor țări la maximum. Obiectivul nostru este ca această regiune să se apropie de tot mai mult de Uniunea Europeană. Doamnelor și domnilor, în lumina raportului domnului Kirilov, un raport extraordinar, o contribuție binevenită, aș dori să spun în concluzie că uh, poziția Parlamentului European coincide în mare măsură cu poziția Comisiei și aceasta în, din anumite puncte de vedere. Stabilitatea și securitatea Caucazului de Sud are un impact direct asupra Uniunii Europene și de aceea Uniunea Europeană are o răspundere de a încuraja o soluționare pașnică a conflictelor și a, aduce la construirea încrederii. Uh, țările din Caucazul de Sud sunt foarte importante pentru Uniunea Europeană, mai ales datorită legăturilor de transport. Apoi, trebuie să avem un sistem mai puternic de guvernare și de stat de drept pentru a înlesni uh, investițiile, la fel ca și pentru a încuraja mobilitatea persoanelor. Noile acorduri de asociere vor extinde prevederile de comerț în cadrul uh, acordurilor de parteneriat și de cooperare. Cred că Uniunea Europeană este pe calea potrivită prin întărirea relațiilor cu Armenia, Azerbaijan și Georgia. Aș dori să mai spun încă o dată că răspunderea pentru stabilirea unui cadru constructiv de angajament e un efort comun angajamentul partenerilor noștri din, din Caucazul de Sud față de uh, Uniunea Europeană trebuie să se uh, transpună în progrese în ce privește respectarea democrației, economia de piață și de aceea solicit Armeniei, Azerbaijanului și Georgia să-și continue eforturile înspre o societate modernă, pluralistică, democratică Uh, și pașnică în relațiile cu vecinii. Mulțumesc, domnule comisar. Are acum cuvântul în numele Comisiei INTA. Un minut și jumătate, domnul Kazak. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Като координатор на АЛДЕ имах възможност да представя... Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În calitate de coordonator am putut prezenta avizul INTA în legătură cu nevoia unei strategii pentru Caucazul de Sud. Știu că raportul acesta este unul foarte delicat, dar e vorba de o strategie extrem de importantă pentru politica noastră de vecinătate și pentru ca noi să putem afirma rolul uh, Uniunii Europene ca actor global în domeniul securității din zonă. Sigur, uh, în domeniul energetic există bune posibilități, de asemenea în domeniul bunei guvernări și Uniunea Europeană trebuie să stabilească obiective prioritare aici. Trebuie să acordăm atenție specială situației geostrategice a Armeniei și a Azerbaijanului, ținând cont, sigur, și de rolul Rusiei din regiune. E necesar să eliminăm barierele comerciale și să stimulăm schimburile comerciale, factor care va, își va aduce contribuția până la urmă și la apărarea drepturilor om, omului și la o mai mare stabilitate în regiune. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să încerce să uh, creeze o zonă de liber schimb în Caucaz, contribuind astfel, sper eu, la soluționarea conflictelor înghețate din zonă și la consolidarea capacității administrative a țărilor din regiune. Uh, fac apel la Comisie să persevereze în uh, uh, realizarea obiectivelor sale. Mulțumesc și acum raportori, vorbitorii din numele, în numele grupurilor. Eu îi rog să respecte timpul de vorbire pentru că se apropie momentul votării. Pentru două minute, în numele PPE are cuvântul doamna Ebrisalici. Eh, tak, Herr Tolman. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Fülă. Astăzi vom vota un raport în ce privește nevoia unei strategii pentru Caucazul de Sud. Este un subiect deosebit de important. Uniunea Europeană joacă acum un rol politic mult mai activ în regiune și este un element esențial. Eu am fost raportor din umbră pentru grupul PPE și am încercat să fac tot ce pot pentru a sublinia rolul pe, pe care îl putem juca în regiune pentru a da un ajutor cât se poate de concret acestor țări. Fiecare din această țară trebuie tratată în conformitate cu specificitățile sale. Și acest raport a arătat că era nevoie de două faze uh, pentru a ajunge la un climat de pace și stabilitate. A vorbit, bineînțeles, de nevoia de liberalizare a regimului vizelor și de crearea unei zone de liber schimb. Toate țările din regiunea Caucazului de Sud, Armenia, Azerbaijan și Georgia au fost uh, membre ale Uniunii Sovietice și, prin urmare, Rusia are în continuare o foarte mare influență în regiune. Dar pentru ca libertatea și securitatea să rămână Uh, valori uh, durabile pe viitor, Uniunea Europeană trebuie să dea o adevărată perspectivă acestor țări, ca ele să nu se uite numai înspre uh, Rusia. De asemenea, sunt conștientă de faptul că e indispensabil să fim conștienți de nevoia de a soluționa aceste conflicte înghețate. De aceea sunt deosebit de încântată de faptul că în acest text se vorbește în mod repetat de sprijinul necondiționat pe care trebuie să îl dăm pentru ca frontierele recunoscute pe plan internațional să fie respectate și pentru ca uh, independența declarată unilateral de Osetia de Sud și Abhazia să nu fie luate în considerare și bineînțeles că refuzăm faptul că această independență a fost recunoscută de Rusia. Sper că membrii PP-ului și socialiștilor vor susține acest raport. Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului socialiștilor, are cuvântul domnul Svoboda. Uh, mulțumesc. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului Kirilov pentru toate eforturile făcute. Este o contribuție extrem de valoroasă așa cum uh, s-a spus deja, pentru strategia din această regiune. Am fost de curând în această regiune și cineva din altă țară vorbea despre această regiune și spunea că această cooperare regională este un concept care ni s-a impus de către Europa. Asta înseamnă că politicienii trebuie să fie mai responsabili și spun, practic, într-un fel că nu dorim să cooperăm, dar până la urmă nu avem de ales. Trebuie să spunem foarte clar că pentru noi în Europa, cooperarea regională este baza unui acord pentru dezvoltare pașnică și cooperarea regională trebuie să se dezvolte și aici. Sunt influențe negative din afară, există un fel de frate mai mare, și anume Rusia, lucru care ar avea impact asupra cooperării țărilor. Cooperarea este importantă nu doar pentru Europa, ci și pentru vecini și mă gândesc la Turcia, un vecin cu care am putea coopera foarte bine. Mi-aș dori ca cele două probleme pe care Turcia are responsabilitate să aibă, să beneficieze de contribuția Turciei. Astfel, să putem găsi o soluționare și pentru conflictul Nagorno-Karabakh, pentru că, firește, Armenia ar putea lăsa anumite zone din afara regiunii Nagorno-Karabakh pentru o mai bună relație între Armenia și Turcia. Noi am promovat mereu ideea unei Uniuni Europene a Mării Negre, însă nu doar aceasta, ci și colaborarea între regiunea Mării Negre și Uniunea Europeană, dar ar fi foarte importantă și colaborarea cu Turcia. Acest lucru se spune în raport, putem continua eforturile pe baza acestei uniuni și sperăm că va deveni o realitate. Mulțumesc, domnule Svoboda. Are cuvântul doamna Nicolai, două minute și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar, ca raportor din umbră al grupului liberal consider că acest raport este un punct semnificativ de plecare într o abordare coerentă a zonei caucazului i uh, un adaos uh, de uh, calitate specific pentru viitoarele rapoarte pe care le vom avea motiv pentru care îl felicit pe domnul kirilov i cred că munca depusă de toate grupurile politice a reuit să creeze o abordare absolut coerentă asupra zonei cred că anul două mii zece uh, poate fi o fereastră de oportunitate atât pentru uniunea europeană cât i pentru ările zonei pentru pentru că încă cele trei uh, dosare semnificative de conflict i mă refer la abhazia i osetia la nagorno karabah i la diferendumul dintre turcia i armenia uh, printr o implicare mai activă a diplomaiei europene pot uh, face pai semnificativi înainte. concluzia acestui raport care evideniază un fapt esenial pentru securitatea noastră energetică este că e nevoie de mai multă implicare a noastră a uniunii europene i Uh, pentru normalizarea situaiei uh, securitare din zonă. cred că o cale de urmat este extinderea parteneriatului comercial în acelai timp însoită însă de încercări semnificative ale uniunii pentru democratizarea i stabilizarea zonei uh, pentru că încă în această zonă influenele unei tentaii totalitare sunt semnificative i avem deficite de ordin democratic trebuie să creăm uh, politici i proiecte uh, importante i susinute pentru ca ceea ce este semnificativ uh, pentru zonă anume un deficit de guvernare o propagare a mentalităilor conflictuale i nu în ultimul rând corupia să fie eliminată. dar pentru aceasta este nevoie de o voină democratică a noastră i de o voină democratică a guvernelor din zonă. Uh, raportul menionează toate aceste aspecte despre care eu am vorbit multe altele care sunt importante pentru abordarea uniunii europene i mă refer la drepturi i libertăi uh, individuale i cred că uh, pentru uniunea europeană i pentru statele membre considerarea unui parteneriat strategic este vitală. vă mulumesc. Mulțumesc, Nicolai. Domnul Lunacek, doamna Lunacek din partea verzilor ale. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și cei care au intervenit înaintea mea, aș dori să-i mulțumesc domnului Kirilov, domnului raportor, pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o cu domnia sa pe marginea acestui raport, un raport foarte bun și foarte cuprinzător. Câteva observații aș dori să fac pe care le consider foarte importante și Mă refer la conflictele înghețate din zone care sunt o problemă foarte mare pentru politica de vecinătate europeană și în același timp o ocazie ca aceasta să se desfășoare. E vorba, desigur, de faptul că în momentul în care ai un inamic, o persoană, un, un grup cu care te afli în conflict, asta creează probleme de dezvoltare în țara respectivă. Așadar, trebuie să încercăm să uh, evităm uh, cheltuielile mult prea mari care se uh, îndreaptă către zona militară, care sunt criticate în acest raport și trebuie să, uh, care sunt criticate în acest raport și trebuie să susținem oamenii obișnuiți. Sunt lucruri foarte importante și ele se regăsesc așa cum se cuvine în raport. Încă un lucru la care vreau să mă refer. Conflictul între Georgia și Rusia menționat în acest raport trebuie să fie însoțit de o politică de dezarmare. Trebuie să fie combătut printr-o politică de dezarmare și prin desfășurarea unor mijloace de dialog. Pe asta trebuie să ne concentrăm, trebuie să evităm uh, încălcarea drepturilor minorităților, încălcarea drepturilor omului. Știți că în Azerbaijan există încă doi, doi blogeri care se află în închisoare pentru a fi criticat guvernul. Presa în toate aceste zone este încă supusă unor uh, uh, probleme. Și mă bucur că vorbesc despre faptul că dimensiunea regională în zonă este importantă și ea se regăsește în raport. Uh, va trebui să susținem Comisia în activitățile pe care le desfășoară deja în această direcție. Vă mulțumesc. Mulțumesc doamnei Lunacek. Domnul Charles Tanec, două minute. Domnule președinte, așa cum arată clar raportul Chilov, țările din Caucazul de Sud sunt importante strategic pentru Uniunea Europeană, nu doar din punct de vedere al securității energetice, producția de gaz și de petrol din uh, zona Mării Caspice și tranzitul din regiune, însă din păcate această regiune este paralizată de conflicte înghețate, dintre care cel mai recent este ocuparea de fapt de către Rusie a Abhaziei și Osetiei de Sud, care, din punctul nostru de vedere, sunt teritorii suverane ale Georgiei. Acest lucru nu este acceptabil din punct de vedere al relației între Rusia și Uniunea Europeană. Dacă ne gândim la parteneriatul estic, trebuie să facem și mai multe eforturi pentru a răsplăti și a um, susține Georgia în aspirațiile sale europene și sprijin, așa cum face tot grupul nostru, un acord de liber schimb, liberalizarea vizelor și acorduri de asociere pentru toate țările din Caucazul de Sud. Ca prieten al Armeniei sunt uh, bucuros că versiunea finală a raportului este mai echilibrată decât cea inițială, însă mă preocupă în continuare elementele raportului care par să contrazică poziția oficială a Uniunii Europene pe rezoluția referitoare la conflictul Nagorno-Karabakh și mai ales grupul Minsk. Armenia a făcut eforturi de a rezolva acest impas de durată pe problema Nagorno-Karabakh și dorește și o normalizare a relațiilor cu Turcia pentru o stabilizare a Caucazului de Sud. Însă Turcia pentru asta ar trebui să, fie, să aibă o atitudine la fel de constructivă și să nu pună condiții dinainte. Dacă granițele ar putea fi redeschise, ar înceta embargoul asupra Armeniei, care a suferit destul și s-ar permite și prosperitatea economică într-o zonă uh, slab dezvoltată, în zone slab dezvoltate din estul Turciei. Ar fi deci în interesul Turciei să facă aceste lucruri. Nu este credibil, după, din punctul meu de vedere, ca Turcia să justifice această închidere permanentă a granițelor cu Armenia, având în vedere solidaritatea cu Azerbaijanul. E ca și cum am spune că Grecia ar trebui să închidă granițele cu Turcia prin, din solidaritate cu ciprioții. Noi, Uniunea Europeană, credem în granițe deschise și în comerțul liber ca condiție necesară pentru pace și stabilitate, inclusiv în uh, Caucazul de Sud. Mulțumim pentru Europa Libertății și Democrație. Domnul Provera, un minut. Grație, președinte. Mi congratul anch'io. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe domnul Kirilov pentru munca sa excelentă într-un domeniu foarte dificil, dar plin de oportunități, care este relațiile între Uniunea Europeană și statele din sudul Caucazului. Uh, se deschide perspectiva unui parteneriat estic care este în interesul Georgiei, Armeniei și Azerbaijanului. Există probleme de, de, de depășit, uh, energetice, politice în, uh, în cazul Georgiei, Nagorno-Karabahului, tensiunile între Turcia și Armenia. Ar fi mult mai eficient dacă am putea crea un climat de cooperare reciprocă între Georgia, Armenia și Azerbaijan, respectând principiile integrității teritoriale pe baza rezoluției ONU, care este baza depășirii conflictului din zonă. Este important să subliniem că există un conflict care recunoaște inviolabilitatea granițelor, care nu pot fi schimbate în niciun caz și în niciun caz prin utilizarea forței militare. Vă mulțumesc. Domnul Stoianov, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă informez doamnelor și domnilor, pentru început că domnii raportori, Kirilov și Kazak, aparțin unor grupuri politice care, unor partide politice care în Bulgaria au votat sistematic împotriva recunoașterii uh, genocidului din Armen armenesc. Așadar, acest lucru intervine în contradicție cu anumite lucruri pe care le-a spus uh, domnul Charles Tannock mi se spune că raportul nu a fost obiectul unei coordonări cu persoanele principale din uh, grupurile politice. Nu respectă criteriile de la Madrid. Așadar, încerc să vă ofer aici câteva critici constructive la acest raport, pentru că o singură poziție părtinitoare nu va ajuta la uh, rezolvarea conflictului. Avem nevoie de o atitudine flexibilă care să reflecte punctele de vedere ale tuturor, altminteri conflictul nu se va putea soluționa în felul acesta. Mulțumesc foarte mult și acum trecem la următorii vorbitori, un minut și jumătate, domnul Winkler. Thank you. Thank you very much. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Cred că democratizarea, buna guvernare, statul de drept și respectarea drepturilor omului sunt pietre de temelie pentru relația viitoare cu Armenia, Azerbaijanul și Georgia. Cooperarea transfrontalieră la nivel regional în Caucazul de Sud va spori potențialul cooperarea uh, acestei regiuni cu Uniunea Europeană și sunt import, este importantă și cooperarea economică, dintre care o dimensiune importantă este cooperarea energetică și, de, și securitatea energetică, mai ales în contextul unor proiecte atât de valoroase susținute de Comisia Europeană, printre care proiectul conductei Nabucco. Marea Caspică și Marea Neagră sunt regiuni vitale pentru securitatea energetică și strategia europeană pentru Caucazul de Sud recunoaște aceste elemente. Trei elemente specifice aș vrea să le subliniez foarte scurt. În primul rând, implicarea autorităților uh, locale în cooperarea transfrontalieră, pentru că avem nevoie de o astfel de cooperare în Caucazul de Sud. Apoi uh, aderarea la OMC al Azerbaijanului și cred că urmează ca Comisia să ofere asistență tehnică Azerbaijanului pentru a se pune la punct această aderare. În fine, mecanisme de asistență tehnică, cred că am putea să oferim această asistență pentru a consolida sistemul bancar printre altele în regiunea Caucazului de, Sus, pentru că, de Sud, pentru că astfel mediul de afaceri și investitorii vor avea perspective bune. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Winkler. Două minute are cuvântul domnul Severin. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Raportul domnului Kirilov vorbește de necesitatea unei strategii europene pentru Caucazul de Sud. Într-adevăr, avem nevoie de o asemenea strategie, dar aceasta are nevoie de obiective, ceea ce înseamnă o identitate geopolitică clară. Însă noi trebuie să rafinăm această identitate. Care sunt obiectivele noastre în Caucazul de Sud? Stabilitate, deschidere a regiunii și interoperabilitate legislativă, democratică, politică și așa mai departe. Trebuie să recunoaștem însă natura specifică a regiunii în parteneriatul estic și să abordăm specificitatea ca atare. Trebuie să recunoaștem de asemenea caracterul specific al fiecarei țări în regiune și trebuie să recunoaștem rolul Turciei. Să ne folosim de negocierile cu Turcia ca un cadru pentru a dezvolta un parteneriat cu Turcia pentru a Eh, face față provocărilor regionale. Turcia ne poate ajuta foarte mult din acest punct de vedere. Trebuie să recunoaștem și că regiunea face parte din uh, vecinătatea comună cu Rusia și trebuie să găsim modalități de a promova politici comune în această zonă. Problema legată de securitate și și problemele energetice pot fi abordate într-un format trilateral format care ne-ar putea duce să găsim uh, soluții la uh, conflictele înghețate. Trebuie să acceptăm că acele conflicte fac parte doar dintr-o problemă mai mare cu o relevanță mai globală. Ar trebui să avem în vedere un pachet de măsuri Trebuie să depășim și anumite ambiguități și să înțelegem că principiul autodeterminării și integrității teritoriale nu se pot, aceste două principii nu se pot întotdeauna aplica împreună. Trebuie să ținem cont și de să avem în vedere o conferință pentru securitate și cooperare în sudul Caucazului în vederea găsirii unui pact de stabilitate în regiune. Vă mulțumesc. Are cuvântul un minut domnul Poreba. Domnule președinte, domnule comisar, în calitate de reprezentant permanent pentru Armenia, aș vrea să subliniez că este important să avem o strategie coerentă în regiune din partea Uniunii Europene. Asta înseamnă ajutarea să punem numărul la construirea libertății și a democrației în regiune și trebuie să încurajăm o reformă a pieței libere în zonă. De asemenea, ar trebui să finalizăm un nou acord de asociere cât mai curând posibil și sunt de acord că aceste tipuri de acorduri vor ajuta această regiune, vor stimula această regiune să uh, meargă înainte pe calea democrației. De exemplu, în Georgia, Georgia s-a aflat pe locul al 11-lea printre țările cele mai prietenoase din, punct de vedere, al, din punctul de vedere al oportunităților de afaceri. Dar indexul de, și indexul de corupție a scăzut cu 50%, indicele de corupție. Ar trebui să încuraj, să-l încurajăm pe uh, președintele Saakashvili să implementeze reforme coerente ale pieței. Mulțumesc acum domnul Postel, un minut și jumătate. Mai, în Stras... Domnule președinte, la Strasburg, pe 9 mai, am aniversat cea de 60 aniversare a declarației Schuman. Caucazul de Sud are de făcut o alegere. Fie va deveni o a doua regiune a Balcanilor dinainte de primul război mondial, fie va deveni o a doua Uniune a Cărbunelor și Oțelului după al doilea război mondial. Normal ar fi să meargă pe a doua opțiune și sunt de acord cu domnul Svoboda dacă aceste trei țări ar colabora unele cu altele, atunci influența din afară, mai ales cea rusească, ar fi mai mică. Asta înseamnă că interesele celor trei țări ar trebui să meargă în această direcție. Prin recunoașterea genocidului din Armenia, Turcia ar face un pas înainte. Însă ar trebui să se și retragă trupele străine din Azerbaijan, să se găsească o soluție pașnică pentru Nagorno-Karabakh și pentru celelalte zone ocupate din Azerbaijan. Ar trebui, de asemenea, să existe un proces de stabilizare în Georgia, pentru că dacă ar fi după Moscova, toată regiunea ar fi subminată și destabilizată. Negocierile pașnice, soluționarea conflictelor și repatrierea persoanelor strămutate sunt e, lucruri foarte importante. Nu este acceptabil ca oamenii să fie forțați să plece din casele lor în uh, vremea în care trăim din motive politice. Trebuie să fim mult mai proactivi. Mulțumesc. Mulțumim. Două minute. Are cuvântul domnul Palechis. Permininche, Э, Norėčiau padėkoti kolegai Evgenijui Kirilovui už kruopšiai parūpintą. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc lui Evgenii Kirilov pentru un raport extrem de bine pregătit pe un subiect complex. Uniunea Europeană cere Azerbaijanului, Armeniei și Georgiei să facă tot ceea ce pot pentru a uh, stabiliza situația și a devenit state prospere, în care drepturile minorităților sunt recunoscute și vocea opoziției este ascultată. Toate aceste trei state din Caucaz uh, sunt în conflicte înghețate sau au intrat în noi conflicte. Dacă privim la Uh, Uniunea Europeană și felul în care am depășit noi conflictele uh, din al doilea război mondial, vedem că singura soluție este dialogul, nu uh, să ne uităm spre viitor și nu spre trecut. În Caucazul de Sud am, putem să avem o perspectivă mai bună dacă uh, intensificăm munca asupra uh, cooperării regionale Eh, Uniunea Europeană are ocazia de a avea un rol mai dinamic în Caucazul de Sud pentru a dezvolta programe care sunt menite să combată sărăcia, excluziunea socială, să promoveze femeile, investițiile în sistemul de sănătate. Trebuie să se facă toate eforturile posibile să se construiască legături mai apropiate cu cetățenii europeni. Numărul de studenți implicați în uh, programele de mobilitate, de asemenea și uh, programele de cercetare trebuie încurajate. Mulțumesc, domnule Palețchi, domnul Czarnecki. Un minut. Państwo, to... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, într-adevăr, este un pas foarte important înainte pe care îl face Parlamentul acesta, și anume încercăm să deschidem ușa pentru națiuni care sunt în mod clar europene. Națiunea georgiană, națiunea armeană. Din păcate însă pasul acesta îl facem cam târziu. Și este păcat că nu l-am făcut acum doi ani, atunci când a existat acea intervenție a armatei ruse în Georgia. Cu toate acestea, poate că vom reuși să umplem golul creat cu conținut politic concret. Și mă refer acum la Euronest, la adunarea parlamentară care ar putea să reprezinte un instrument important pentru susținerea ambițiilor europene în aceste regiuni. În fine, aș dori ca unii dintre noi să vorbească despre democrație în, uh, și în Rusia, astfel încât să nu uh, uh, creăm standarde duble. Vă mulțumesc. Un minut și jumătate acum, domnul Lisek. <clears throat> panie przewodniczący. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Armenia, Azerbaijanul și Georgia sunt, fără îndoială, țări europene și națiuni europene. Ele fac parte din Consiliul Europei și iau parte la multe proiecte de cooperare internațională, inclusiv cu statele Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie să recunoască dreptul fiecarei națiuni la autodeterminare, dreptul la a-și modela propriul viitor. Nu trebuie să fim de acord cu o definiție arhaică, învechită a zonelor de influență. Câteva cuvinte despre integritatea teritorială a Georgiei. Este foarte bine că Uniunea Europeană sprijină integritatea teritorială a acestei țări. Că este garantorul, într-un fel, al securității mai multor țări din această regiune. Din păcate, însă, anumite acorduri din septembrie 2008 anumite dispoziții din aceste acorduri nu sunt puse în aplicare. Din câte am înțeles, se discută aceste lucruri la Geneva, dar, Geneva, dar poate că la discuțiile bilaterale cu Federația Rusie, Rusă ar trebui să subliniem acest lucru. Al doilea subiect este cel al vizelor. Sunt de acord cu doamna comisar Wallström, care spunea că așa am putea uni oamenii și acest lucru ar trebui să se aplice Georgiei, Armeniei și Azerbaijanului. Mulțumim. Are cuvântul un minut domnul Cutaș. Mulțumesc, domnule președinte. având în vedere importanța situației geopolitice a armeniei a georgiei și a azerbaidjanului în relație cu uniunea europeană cu turcia în calitate de țară candidată a uniunii europene cu rusia și cu iran elaborarea unei strategii a uniunii europene pentru caucazul de sud axată pe promovarea creterii economice a stabilităii politice i a respectării drepturilor omului este o necesitate. comerul constituie unul din instrumentele cheie pe care uniunea le are la dispoziie pentru realizarea acestor obiective. concluzionarea unor acorduri de liber schimb cu aceste state ar impulsiona investiiile străine ar conduce la crearea de noi locuri de muncă i ar stimula creterea economică în regiune. asigurarea securităii energetice constituie o preocupare comună a uniunii europene i a regiunii caucazului de sud cooperarea în domeniul energetic trebuie să fie intensificată în special prin intermediul încheierii cât mai rapide a proiectului nabucco i sprijinirii de către uniune a proiectelor energetice ce promovează eficiena energetică i dezvoltarea surselor alternative de energie în caucazul de sud. Mulțumesc, domnule președinte. Georgia și Armenia și din punctul de vedere al autorilor acestui raport, implementează în mod eficient strategia de vecinătate cu Uniunea Europeană și ar trebui să ținem seama de lucrul acesta. Întotdeauna trebuie să ținem seama de caracteristicile fiecarei țări din regiune Trebuie să ne gândim la domenii cum ar fi transporturile, cultura, domeniul social și așa mai departe. Atunci când vorbim despre această regiune, vorbim despre probleme etnice, despre conflicte înghețate și e foarte important să vorbim despre subiectele acestea. Dar pentru a putea găsi un răspuns la problemele din zonă, trebuie să susținem modernizarea zonelor acestora. Și aici comerțul joacă un rol important. Se pare că deseori uităm că Georgia tocmai a ieșit dintr-un război. Și pentru ca să evităm astfel de situații pe viitor, va trebui să îi susținem pe calea modernizării. Georgia, Azerbaijanul și Armenia au registrat o creștere foarte puternică din punct de vedere economic și trebuie să le sprijinim. Mulțumesc! Acum, pentru un minut și jumătate, domnul Kovacev. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, citit uh, raportul domnului Kirilov, care sublinează importanța europene în această regiune geopolitică. Dezvoltarea Caucazului de Sud ar stimula dezvoltarea regiunii Mării Negre. Din păcate, Uniunea Europeană nu are o strategie clară pentru această regiune. Probabil că vom mai discuta despre acest subiect. Sunt îngrijorat de încetinirea procesului de ratificare a protocolelor semnate în octombrie în trecut între Turcia și Armenia. Cred că niciuna dintre țări nu ar trebui să pună condiții pentru ratificarea acestor protocoale, pentru că protocoalele sunt în interesul celor două popoare. Raportul spune pe bună dreptate că negocierile pentru deschiderea frontierelor și pentru stabilirea de relații diplomatice sunt foarte importante, mai ales grupul Minsk, ce activează în zona Nagorno-Karabakh, ar trebui să fie discutat separat. Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol mai activ în soluționarea problemelor din Nagorno-Karabakh. Avem deja experiența Balcanilor, avem și experiența Georgia, de aceea suntem într-o poziție bună pentru a juca un rol important în această regiune și un uh, Caucaz de Sud prosper este în interesul nostru, de aceea ar trebui să ne asumăm responsabilitatea în acest sens. Tratatul de la Lisabona ne dă posibilitatea de a deveni un actor global și un european. ar putea face parte din grupul de la Minsk ca membru oficial și nu doar uh, țările separate. Mulțumesc. Urmează acum secțiunea Catch the Eye. Nu cred că avem timp pentru intervențiile tuturor. Vor uh, da doar șase, uh, cuvântul doar la uh, șase persoane. Domnul Jijip are cuvântul. Dziękuję, panie przewodniczący. Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportul în legătură cu Caucazul de Sud este un raport bun. Subliniez că acesta Uh, susține rolul Uniunii Europene ca mediator, promova, promotor al valorilor și al cooperării între statele din această regiune. Și asta doresc să uh, subliniez în special. Există multe probleme care trebuie rezolvate, în special integritatea teritorială a acestor state. Însă, Sudul Caucazului are nevoie de o consolidare economică și aici noi putem ne putem aduce o contribuție. Există și problema refugiaților. Domnul Poselt a menționat deja acest subiect și ar fi uh, rușinos dacă nu am putea găsi o soluție la aceste probleme acum. Este de asemenea important să menționăm că raportul nu menționează uh, Convenția Cadru Internațional în legătură cu protecția minorităților. Vă mulțumesc, domnul Gjib. Are cuvântul domnul Pascu. Today we are debating a very Astăzi dezbatem un raport foarte important și bine redactat legat de o zonă foarte apropiată de Uniunea Europeană, ca o cazul de, sus, de Sud sunt uh, prezentate foarte bine strategia și zonele principale ale, uh, direcțiile principale ale acestei strategii. Este o zonă care are resurse însemnate și asta presupune multă atenție și fermitate pentru a lua măsuri. Domeniile uh, din, din cauza aceasta, această zonă face obiectul unor uh, conflicte, unor mm, mm, dezbateri între puterile mm, cele mai importante. Așadar, va trebui să susținem această zonă pentru a acționa uh, sinergic, împreună și nu individual, pentru a ajuta la promovarea acestei zone. De aceea, pentru asta avem nevoie de o strategie. Mulțumesc, domnule Pascu. Domnul Watson acum. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Îl felicit pe domnul Kirilov și pe domnul Kazak pentru activitatea lor. Dacă relațiile noastre sunt privite doar din perspectiva nevoii de petrol și de gaze, vom exacerba tensiunile și nu vom ajunge la securitate din alte puncte de vedere. Avem nevoie de pace și de dezvoltare economică în Caucazul de Sud și această nevoie ar trebui să direcționeze strategiile noastre. Ar trebui să ne angajăm în discuții cu Rusia și cu Turcia pentru a ajunge la un nivel maxim de acord și pentru a ne arăta prieteni, prietenia față de aceste popoare prin acorduri de asociere. Ar trebui să salutăm declarația domnului Medvedev și a domnului uh, Ianucovici cu privire la Moldova, care arată cât de multe se pot face pe calea diplomației. Îl felicit pe domnul comisar Fule pentru ce s-a întâmplat până acum cu parteneriatul uh, estic și așteptăm o angajare mai activă a Uniunii Europene în tot ceea ce privește relațiile cu regiunea Mării Negre. Mulțumim, domnule Watson. Are cuvântul domnul Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule comisar. Aș vrea să-l felicit și eu pe domnul Kirilov și să-i mulțumesc pentru modul în care a colaborat în realizarea raportului vreau să subliniez două idei prima privete chestiunea democratică bernd posselt spunea mai devreme că ările din această regiune trebuie să coopereze. aceste ări pot coopera dacă azerbaidjanul georgia i armenia sunt state de drept dacă ele vor fi previzibile i plurale. dacă lucrul acesta se va întâmpla uniunea va avea de câtigat. a doua idee privete desigur chestiunea energetică vreau să accentuez aici rolul georgiei i al azerbaidjanului ca ări de tranzit pentru resurse energetice i pentru diversificarea surselor de aprovizionare în energie. vreau să spun însă că e bine ca i armenia să fie asociată acestor proiecte ca i celor referitoare la transport. în această privină cuvântul cheie e transparena. vă mulumesc mult! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Melzer. Herr Präsident, um die Abhängigkeit der europäischen Energieversorgung von Russland zu verringern, soll Erdgas aus dem Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să ne reducem dependența de Rusia uh, din punct de vedere energetic și, în acest sens, trebuie să introducem uh, surse de energie din sudul Caucazului Bineînțeles că aici este vorba de comerțul de uh, țiței și gaze naturale. Și Turcia vrea să se implice în acest comerț, dar avem nevoie de un pact de stabilitate pentru a ne asigura că interesele Uniunii vor uh, fi apărate, precum și interesele statelor vecine din regiune. Trebuie să ținem, bineînțeles, cont și de interesele Turciei. Avem în vedere conducta Nabucco, proiectul South Stream, care reprezintă o altă problemă. Însă, nu trebuie să lăsăm China să ne ia locul în uh, ceea ce privește aceste surse de energie. Mulțumesc, domnule Mölzer. comisar, zastup... Domnul Pasca, mulțumesc, domnule președinte domnule comisar. Unie pre Južný Kaukaz v časti týkajúcej konfliktu v Náhornom Dacă citim acest raport privind nevoia de uh, implicare a Uniunii Europene în uh, strategia energetică privind Caucazul de Sud, trebuie să observăm că miniștrii celor 36 de state OCDE au luat măsuri, au, s-au exprimat într-un mod care nu reflectă și punctul nostru de vedere, care nu este în armonie cu punctul nostru de vedere. Aceste formulări din uh, uh raportul acesta nu respectă formularea OCDE. Nu se vorbește despre o rezoluție pașnică a conflictului din Nagorno-Karabakh. Așadar, Cred că fie ar trebui să eliminăm paragrafele care mm, fac obiectul unor uh, uh, contestații în raport, fie ar trebui să le regândim pentru ca uh, să încercăm să vorbim pe, vo pe o voce armonioasă. Mulțumesc, domnule Pasca, domnul comisar. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați parlamentari. Ultimul vorbitor, domnul Pașca, Vorbitorul s-a întrerupt. Point, uh... por favor! Liniște vă rugăm, spune domnul președinte. Am două observații, având în vedere că nu am foarte mult timp. În primul rând, cred că avem o strategie prin intermediul parteneriatului estic, să apropiem aceste trei țări de Uniunea Europeană pe cât de aproape se poate să le aducem. În al doilea rând, cred că avem și instrumentele pentru această strategie. Acordul de asociere, integrare economică și un acordul în acest sens, mobilitate, problema vizelor și, nu în ultimul rând, o Uniune Europeană care să combine o abordare comunitară cu o abordare legată de politica de securitate și apărare comună. A treia observație. Aștept cu nerăbdare discuțiile cu stimații membri ai Parlamentului European cu privire la pachetul pentru vecinătate. Aici am putea discuta și vedea dacă aceste concept, acest concept de apropiere cât mai mare de Uniunea Europeană trebuie să fie definit cumva instituțional. Mulțumim, domnule comisar. Are cuvântul raportorul, domnul Kirilov. Mulțumesc, domnule președinte. Din nou mulțumesc pentru toate comentariile și pentru cooperarea fructuoasă în decursul acestui raport. Majoritatea colegilor m-au susținut îi mulțumesc domnului Cazac pentru ideile constructive prezentate în comisia sa și pentru contribuția comisiei ITRE, uh, ale cărei sugestii le-am abordat în majoritate în raport. Mulțumesc și experților, ONG-urilor și organizațiilor din regiune care mi-au dat, uh, acordat susținere și informații. Noi trebuie să aplicăm aceleași principii am auzit câteva critici din partea unor colegi, însă acest Parlament nu ne va susține dacă vorbim despre uh, integritate teritorială și autodeterminare. Pentru Georgia, cel mai bun principiu este să consolidăm bunele relații. Sper că Consiliul și Comisia vor ține cont de recomandarea Parlamentului în uh, contorarea unei strategii comprehensive pentru Caucazul de Sud. De asemenea, domnul comisar Fiule a vizitat regiunea. Fac uh, un apel și doamnei baronese Ashton să facă același lucru și să se implice în problemele uh, zonei. Salutăm propunerea Consiliului de a adopta Uh, directive în legătură cu acorduri de asociere cu aceste trei state. Uh, aceste acorduri ni se pare extrem de importante. A venit vremea să adoptăm măsuri pentru a împiedica evoluțiile negative din zonă. Altfel, uh, riscăm să aibă loc noi conflicte. Europa poate să uh, arate să dea o lecție de integrare care poate susține viitorul zonei sudului Caucazului. Vă mulțumesc. Președintele va face un anunț și după aceea vom avea eh, sesiunea de voturi.